și dezbaterea s-a încheiat, dar nu numai dezbaterea, cât și sesiunea se va încheia după ce vă spun că mâine ne